So, herzlich willkommen zu unserer letzten. Bine ați venit, doamnelor și domnilor, la ultima reuniune a comisiei noastre din acest an. În legătură cu ordinea de zi, avem o mică schimbare de anunțat. Punctul 11 și punctul 10 vor fi schimbate între ele. Asta din cauza disponibilității raportorilor în cauza. anunțurile președintelui, în afară de malteză, croată și irlandeză, avem toate limbile disponibile, deci un regim lingvistic quasi complet. Apoi avem o serie de mini-rapoarte cu privire la delegațiile care au fost uh, efectuate săptămânile trecute, mai întâi una în țările de jos, uh, prilejuită de viitoarea președinție a țărilor de jos, uh, pe tema uh, plății egale pentru muncă uh, egală. Aici știți că au apărut unele schimbări uh, în acest dosar și săptămâna aceasta vom afla și noi care vor fi schimbările de prioritate pentru țările de jos și președinția care urmează. De asemenea, am vorbit și despre eh, incluziune socială și sărăcie în Uniunea Europeană, cu prilejul vizitei noastre în eh, țările de jos. Am vorbit despre sănătatea și securitatea la locul de muncă, în special în legătură cu despre substanțele cancerigene de la locul de muncă. Nu voi insista asupra detaliilor pentru că aveți eh, toate materialele în mape. De asemenea, am mai avut și o delegație în, la Organizația Internațională a Muncii, la Geneva, a fost un program de doar, doar de o zi, dar un program foarte intens, unde a fost vorba de integrarea refugiaților pe piața muncii. Am vorbit și despre activitatea ILO în Grecia și despre digitalizarea locurilor de muncă. O informație interesantă pentru dumneavoastră, la adunarea generală de anul viitor, ILO va elabora o rezoluție în legătură cu lanțurile de aprovizionare și responsabilitatea socială. S-ar putea ca acest, această rezoluție să uh, uh, devină motiv de autosesizare pentru comisia noastră anul viitor. În aceeași săptămână am avut și o delegație uh, în Portugalia. Una din colegiile noastre ne-a ne-a dus într-un program uh, postru din acea țară pe care l-am vizitat și am mai avut și o altă uh, delegație uh, în cadrul unui proces de monitorizare a Greciei, dar despre această în urmă, din urmă vizită voi face o relatare în reuniunea coordonatorilor și vă mulțumesc că aveți înțelegere pentru asta. După reuniunea coordonatorilor din această seară, la etajul 3 al acestei clăziri, am plăcerea să vă anunț că vom organiza cocktailul de sfârșit de an al comisiei noastre. Toată lumea este cu drag invitată. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, bugetul. Aici am eh, rezumat toate Uh, temele Eurofond, CDFOP, celelalte TV și pentru că David Caza, raportorul uh, uh, nostru, nu poate fi prezent, îi dau cuvântul lui George Bach timp de 5 minute să ne prezinte dosarul. Uh, <clears throat> I will, I will speak today in... Mulțumesc. Astăzi vă voi vorbi în numele domnului David Casa care din păcate nu a putut ajunge la această reuniune. Eh, eu voi încerca să vă vorbesc în limba engleză, pentru că și domnul Caza avea notițele sale în limba engleză. Comisia noastră va urma, eh, urmează să elibereze eh, șase avize în legătură cu secțiunea 3 a bugetului pentru anul 2014, descărcarea de gestiune, cu privire la activitatea agențiilor care țin de uh, ocupare. Este vorba de ETF, uh, OSHA, EOSHA și celelalte agenții, CEDOFOP și așa mai departe. Documentele nu vor fi mai lungi de câte o pagină fiecare. Câteva uh, observații de ordin general. în legătură cu descărcarea de buget, buget uh, pentru secțiunea 3 a bugetului Uniunii Europene uh, în anul 2014. Um, raportul se referă la capitolele 4 și 5 al raportului Curții de Conturi Europene cu privire la implementarea bugetului în 2014, uh, care cuprinde și răspunsurile instituțiilor europene au fost constatate o serie de um, neregularități uh, la IMM-uri în ce privește implementarea programului UE 2020, um, dar uh, aceste, uh, aceste neregulatăți au apărut în urma modificării, în sensul simplificării a unor reguli și, de fapt, raportul evidențiază importanța crucială a IMM-urilor pentru creștere și Uh, dezvoltare. Uh, importanța simplificării uh, actului administrativ pentru IMM-uri este evidențiată și de importanța reducerii poverii administrative pe, de pe umerii IMM-urilor. Implementarea bugetului UE contribuie la atingerea obiectivelor de ocupare și de sănătate la locul muncă din cadrul strategiei UE 2020 câteva observații câte legate de uh, agenții. În ce privește ETF, uh, eh, eh, se estimează că uh, 97% din uh, realizări se încadrează și se suprapun uh, cu obiectivele uh, propuse, în special în domeniul educației și formării profesionale există un nivel ridicat al creditelor uh, la titlul 1 uh, care s-ar putea ca pe viitor să uh, se îmbunătățească. Este nevoie de o flexibilitate mai mare în ce privește activitatea ETF pentru 2014, în special din cauza uh, instabilități politice eh, din țările eh, terțe din vecinătatea Uniunii Europene cu care eh, colaborează fundația. Ehm, rata, rata mare de implementare a bugetului este însă o, un indicator foarte bun. Centrul s-a și-a concentrat activitatea asupra uh, Uh, reducerii șomajului în rândul tinerilor și uh, crearea de noi capacități noi. În același timp, raportul uh, evidențiază întârzierile consistente care nu îi permite centrului să-și folosească la maxim facilitățile de conferință. Și în ce privește Eurofond, această agenție rămâne o, un contribuitor esențial la punerea aplicare a diferitelor politici europene, lucru reflectat, reflectat și în documentele esențiale. Indicatorii cheie de performanță arată cât de vizibile și bine receptate sunt rezultatele activității Eurofond. Eurofund își va concentra și pe viitor activitatea pe reducerea șomajului în rândul tinerilor și salutăm uh, salutăm uh, constatările făcute uh, de Curtea de Conturi cu privire la inventarul fizic și înregistrarea activelor imobilizate. Este solicitat, invitat uh, agenția să promoveze și mai mult transparentă în ceea ce privește condițiile sale de funcționare. În ce privește uh, rate de implementare a bugetului său, uh, trebuie să spunem că este primul an de executare bugetară din cadrul financiar multianual 2014-2020 și Deocamdată, după primul an, indicatorii de realizare a execuției bugetare sunt uh, foarte buni. Uh, ne bucurăm foarte mult că uh, a fost până la urmă finalizat acordul cu privinte la sediul agenției cu autoritățile spaniole. acest uh, aviz uh, reflectă uh, revizuirea regulamentului tripartit um, al Uniunii Europene cu privire la agenții. Este important ca acest regim tripartit să se mențină. Complementaritatea reciprocă dintre agenții este foarte importantă și ea trebuie păstrată în continuare. Aș vrea să evidențiez că am data de depunere a amendamentelor este de 14 decembrie 2015. Vielen Dank, George. Kurz. Mulțumesc, George. Da, scurt și la subiect. Foarte bine, îți mulțumim. Și acum îi dau cuvântul uh, domnului Gregor Prinski pentru Socialiști și Democrați. Thank you, Chair. First of all, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa și pentru proiectul de raport. Sugestiile sale sunt uh, pertinente atât pentru descărcarea de gestiune a Comisiei, cât și cu privire la agențiile centralizate. În plus, aș vrea să mai evidențiez totuși câteva chestiuni care mi se par mie relevante. În ce privește descărcarea de gestiune a Comisiei, este important să evidențiem relevanța uh, procesului de simplificare. Și trebuie evidențiat uh, și uh, efectul pozitiv al reducerii de costuri. Costurile simplificate sunt mai puțin expuse să facă obiectul unor neregularități de execuție bugetară. De aceea este important să existe o orientare cât se poate bună pentru a se promova aceste noi metode simplificate. De asemenea, trebuie să insistăm ca asupra faptului că uh, statele membre să nu uh, complice mai mult decât este necesar uh, regulile deja instituite de Fondul Social European, pentru că asta crește povara pe umerii beneficiarilor și scade performanța fondului. De asemenea, trebuie folosite evaluările de risc pentru, de, de către comisie pentru ca în baza lor să se facă plățile către state membre. Și asta pentru întreaga perioadă 2014-2020. Comisia trebuie să încurajeze schimbul de bune practici între statele membre. În raportul anual al Curții de Conturi Europene se face referire la creșterea eh, neregulilor în ce privește domeniul social eh, în comparație cu anul precedent, 2013. Și același raport spune că eh, această rată de erori și de nereguli ar fi mai mică, ar fi fost mai mică dacă statele membre ar fi transmis în timp util informații Eh, informațiile cerute către Comisie. Deci trebuie să atragem atenția statelor eh, membre asupra acestui fapt. De asemenea, trebuie să cerem statelor membre să execute plățile către beneficiar mai prompt, în acord cu calendarul prevăzut în regulamente. În ce privește bugetarea bazată pe rezultate și cu privire la atingerea obiectivelor pentru 2020 în ce privește ocuparea și chestiunile sociale, sper, eh, ne așteptăm ca eh, indicatorii de performanță să crească eh, de la, începând cu anul 2014 și până în 2020 continuu. În ce privește agențiile, aș face următoarele comentarii. În ce privește performanța, controlul financiar și gestionarea agențiilor în 2014, susțin și salut implementarea calendarului și acțiunile întreprinse de comisie în 2014. Pentru că nu toate Uh, agențiile au uh, îndeplinit toate uh, acțiunile care le-au fost solicitate, solicit și invit agențiile să-și lămurească situațiile de conflict de interese acolo unde există, să solicit să, ca agențiile să adopte un, în unele strategii antifraudă în cazul în care nu le-au adoptat deja. În ce privește uh, indicatorii cheie de performanță, trebuie ca în Comisia Europeană împreună cu agențiile vizate să le definească pe acestea și să uh, adopte și reguli de uh, implementare pentru acestea, uh, economisind astfel timp și resurse. De asemenea, salutăm bunul schimb de, schimbul de bune practici între comisie și agenții. Reținem și comentariul Curții de Conturi în ce privește numărul mare de reportări de obligațiuni. Aceste reportări sunt datorate parțial unor cauze independente de activitatea agențiilor sau sunt, se datorează naturii multianuale a procedurilor de achiziție publică din cadrul CFM. În ce privește uh, rezultatele agențiilor uh, în mod individual, vreau să Uh, evidențiez uh, rolul acestor uh, agenții în executarea bugetară. În ce privește ETF, eu aș dori ca în țările terțe în care operează să își concentreze activitatea de implementare asupra utilizării fondurilor împreună cu Banca Europeană de Investiții voi, voi, depune și unele, voi depune și unele amendamente la proiectul de raport și uh, voi face și unele uh, propuneri în acest sens la întâlnirea raportorilor de umbră care urmează. Mulțumesc. Iar? Mulțumesc că ar urma. Urmează Anegherică pentru ECR. Mulțumesc. În numele colegului meu uh, vă transmit că e bine că rata generală de eroare a scăzut în acest an, însă, din păcate, nu a scăzut destul. E îngrijorător să vedem că rata aceasta a crescut în domeniul ocupării și afacerilor sociale. Susțin apelul domnului Caza pentru proceduri mai rapide ca să se reducă riscul de nereguli. Particular my group looks forward Grupul nostru așteaptă cu interes următorul raport privitor la inițiativa pentru tineretul european și fondul de garanție pentru tineret. Pentru, noi nu, pentru că noi nu considerăm că uh, banii din aceste fonduri au fost utilizați suficient. Și e vorba de bani publici. Apoi, uh, IMM-urile trebuie ajutate din bani europeni. E crucial ca să ne asigurăm că motorul creșterii economice are uh, multe de beneficiat de pe urma acestor fonduri, însă, după cum a notat și Curtea de Conturi, încurajarea IMM-urilor să participe la programe uh, de subvenționare, cum este Orizont 2020 și uh, RDF, sigur că crește și riscul de eroare. Eu cred că trebuie să găsim un echilibru ca să ne asigurăm că un sistem corespunzător pentru reducerea neregulilor va uh, funcționa, însă în același timp nu trebuie să pună bețe în roate dezvoltării IMM-urilor. ECR er, uh, salută uh, această trecere spre o politică bazată pe rezultate, ceea ce ar încuraja evoluția în această direcție. În legătură cu agențiile, ECR er de mult spune că Uh, există prea multe agenții în Uniunea Europeană, ele sunt ineficiente și își suprapun uh, activitatea din pricina mandatului acordat. Iată un exemplu clar. Centrul European pentru dezvoltarea uh, formării profesionale și Fundația Europeană pentru Formare, eu cred că este un exemplu clar a modului în care două agenții ar putea fuziona ca să facem economii de la buget. Aș vrea să mulțumesc domnului Casa pentru documentele sale bine uh, întemeiate și grupul ECR va depune și niște amendamente în uh, sensul în care m-am exprimat. Mulțumim în numele domnului Bashir. Für die ALDE hat sich Marian Haken entschuldigt. Da. da. Uh, de Marian Harkin nu este aici, atunci Lynn Boyle se pare că nici ea nu este aici. Tomas is... Meserici poate. Dar nici el nu e aici. Se pare că FDD-ul nu, nu are raportor oricum numit și nici Dominic Martin nu este aici, care ne ușurează munca și atunci îi dau cuvântul lui Iurgi președinte de la partea comisiei. Thank you very much for the, for the floor, Mr. Mulțumesc că mi-a dat cuvântul voi fi succint. Uh, în numele Comisiei mă voi referi la, în general, la descărcarea bugetară și întreb colegii mei dacă vor dori să completeze ceea ce spuneau în legătură cu agențiile. Eu uh, sunt din, vin din partea Directorului General, Directoratului General pentru Ocupare și mă ocup cu descărcarea. Conduc o unitate uh, specială în acest sens. Salutăm proiectul de aviz al raportorului, care credem noi că mm, pune degetul pe rană eh, și suntem de acord cu ce spune, mai este, este ceea ce ține de domeniul nostru de activitate. Aș face niște comentarii scurte în legătură cu proiectul de aviz. În primul rând, vreau să subliniez eh, importanța cu care suntem de acord a mai mari simplificări, mai ales în ce privește uh, utilizarea mai bună a opțiunilor simplificate pentru Fondul Social European, mai ales, uh, și credem că foarte bine a făcut domnul Pirinski că a subliniat uh, acest lucru, precum și raportorul a făcut-o. Uh, și aici, sigur, e adevărat, după cum se spune în uh, document, că costurile de opțiune, opțiunea de cost simplificate diminuează povara administrativă, dar contribuie, credem noi, și la reducerea riscului de apariția erorilor. Foarte important și încă și mai important, uh, ne ajută să ne concentrăm asupra rezultatelor și performanțelor, pentru că uh, este o rambursare bazată pe rezultatele obținute. Uh, al doilea aspect pe care vreau să-l menționez, uh, despre care se vorbește în aviz, se referă la orientarea spre rezultate și performanță. Și asta se vede foarte clar în discuțiile despre descărcare de până acum și mai ales ne concentrăm pe obiective politice comune ca parte a Europa 2020 și semestrul european și aici subliniez că noi considerăm că, mai ales în ce privește Fondul Social European, au fost făcute progrese importante în uh, ultimii ani. Fondul Social European uh, însuși cu domeniul său de intervenție este pe deplin aliniat la prioritățile programului Europa 2020 în domeniul ocupării, afacerilor sociale și obiectivelor acestora. Însă, sigur că luăm foarte în serios observațiile făcute de Curtea Europeană de Conturi în raportul din acest an și le vom privi ca sursă de inspirație pe cât posibil ca să îmbunătățim încă și mai mult uh, orientarea spre rezultat pe viitor, inclusiv în următoarea perioadă financiare. Cred că acestea sunt uh, cele două puncte mai importante pe care am vrut să le subliniez uh, în legătură cu acest proiect de aviz și dacă doresc colegii le voi da cuvântul. Mulțumesc! Danke Ihnen, den Kollegen. Vă mulțumesc. Da, le putem da cuvântul și colegilor dacă doresc să intervină. Gibt es noch Bemerkungen seitens der Kommission? Comisia mai dorește să facă comentarii? <laughs> Nu. Bun, nu mai există alte comentarii. Termenul limită de depunere a amendamentelor, data de 15 decembrie, ora 12, vă rog frumos să țineți cont de această oră. Vom vota pe 25 ianuarie și cont va vota pe 22-23 martie. Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba de situația din regiunea mediterană și necesitatea unei abordări comune a migrației. Raportoare pentru aviz este doamna Moran Chartier. Aveți cuvântul. Merci infiniment, Monsieur le Président. Donc, euh, ce rapport sur la situation. Domnule președinte, este un raport despre situația la Marea Mediterană și necesitatea unei abordări globale a Uniunii Europene în chestiunea migrației. Este vorba despre un uh, aviz al Comisiei noastre EMPL, aviz la adresa Comisiei Libe. În Comisia Libe, raportor sunt Roberta Mezzola din partea PP, din Malta și doamna Cașetu Chienge din partea socialiștilor din Italia. Dar să vedem ce abordare politică vom avea asupra acestui raport, în legătură cu acest raport și dacă îmi permiteți, vă voi prezenta bazele documentului meu. În primul rând, voința de a pregăti un raport pentru aviz care să fie uh, atât util cât și realist, dar și concret. Cel de-al doilea punct. Acest raport integrează una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene și anume solidaritatea. În al treilea rând, acest raport rămâne unul echilibrat, și nu cade în nicio extremă uh, pentru a instrumentaliza, pentru a manipula fluxul migratoriu în uh, scopuri politice și cred că este foarte important să nu cădem în extreme. Domnule președinte. În al patrulea rând, obiectivul politic al acestui raport e acela de a găsi soluții pentru a avea o reacție față de o problemă foarte sensibilă, însă ar fi foarte periculos din punct de vedere politic să evităm să abordăm. Și chestiunea e următoarea, și anume cum putem noi integra refugiații și migranții pe piața muncii europeană, care totuși suferă încă de pe urma crizei. E o tensiune, deci, între necesitatea de a da dovadă de solidaritate și de a integra refugiații și, pe de altă parte, uh, criza economică de pe urma care au de suferit uh, mulți din uh, cetățenii noștri. În alt cincilea rând, noi nu putem uh, să ne mulțumim să spunem doar că noi primim aceste persoane fără a avea nici mai vagă idee în legătură cu ce loc le găsim lor în societatea noastră. E vorba de a renunța la principiile noastre, dar în spatele principiilor trebuie să avem și o viziune. Și, în fine, ultimul punct, acest raport ține cont de trei tipuri diferite de persoane uh, din uh, fluxurile migratorii și atunci e foarte important să nu amestecăm lucrurile între refugiați cu statutul lor de refugiați, pe de-o parte, apoi solicitanții de azil și apoi migranții economici. Iată, domnule președinte, care sunt cele șase puncte pe care m-am bazat eu în elaborarea documentului. În uh, ce privește primul punct, Comisia, în ce privește primul punct, Comisia a adoptat o agendă europeană ambițioasă în domeniul migrației și noi solicităm Consiliului să adopte același nivel de ambiție, să dea dovadă de același nivel de ambiție ca să fim coerenți între instituțiile europene. În, a, în al doilea rând, Reamintim că pe termen mediu problema pusă de criza refugiaților prin care trece astăzi Europa e problema integrării acestora, că nu e vorba de a deschide frontierele și de a accepta fluxuri migratorii fără a integra în societățile euro, noastre din Europa pe acești oameni. Deci noi solicităm Comisiei să elaboreze un plan care să țină cont de a avea o politică integrare, de integrare socială și profesională a refugiaților. În treilea rând, insistăm în legătură cu importanța de a ține cont de datele oferite de piața muncii în uh, mecanismul permanent de relocare a refugiaților. Asta pentru ca asta să nu deterioreze situația politică și socială din uh, teritoriile noastre și situația cetățenilor noștri. Că trebuie să vedem ce impact are în teritoriile noastre. Pentru mine uh, acesta este un punct foarte important în, uh, în țara mea ba chiar în circumscripția mea electorală, sunt lucruri foarte importante și mă confrunt uh, tot, tot timpul cu aceste probleme. Deci trebuie să fim pragmatici, realiști. În al patrulea rând, domnule președinte, reamintim faptul că Comisia consideră că sigur, putem utiliza fondurile europene și mai ales fondul social european ca să participăm la efortul de a integra aceste persoane. Uh, putem uh, utiliza aceste surse de finanțare pentru integrarea profesională a uh, refugiaților, însă trebuie să fim vigilenți. Trebuie să veghem ca afectarea acestor bani să nu cumva să afecteze cofinanțarea uh, unor proiecte uh, pentru europenii care au nevoie de Fondul Social European, care este fondul de integrare profesională și mai ales toate politicile noastre și proiectele pe care le susținem pentru a integra tinerii, pentru a integra femeile, vârstnicii și nu numai. În al cincilea rând, noi solicităm Comisiei, în acord cu statele membre, să pună la punct un sistem pentru a putea accelera recunoașterea uh, reciprocă a diplomelor, echivalarea diplomelor. Noi avem de-a face cu refugiați care adesea au beneficiat de formare, însă formare în alte țări și în alte sisteme de educație. Și atunci nu putem să integrăm dacă nu avem această recunoaștere uh, a diplomelor și această politică rapidă de integrare pentru uh, refugiați. Așa se rând, tragem un semnal de alarmă la adresa Comisiei în legătură cu pericolul reprezentat de munca la negru a migranților, munca ilegală. Deci, cred că trebuie să spunem uh, că trebuie să vedem ce se întâmplă cu sistemul de sancțiuni care există față de angajatorii care ar angaja migranți în cadrul directivei privitoare la sancțiuni și în cadrul directivei privitoare la lucr- lucrătorii sezonieri. Există sancțiuni, însă trebuie să vedem cum putem să avem un sistem mai integrat. Și, în al șaptelea rând, e extrem de important să reamintim riscurile atât pentru angajat cât și pentru angajator reprezentate de semnarea unui contract de muncă cu un solicitant de azil în cazul în care cererea sa de azil ar fi respinsă. Asta ar duce la probleme extrem de serioase. Așadar, trebuie să fim vigilenți și să ne gândim la posibilă apariție acestor probleme. Și apoi, uh, în final, noi solicităm Comisiei să, fim, să fie ambițioasă în revizuirea sa a directivei privitoare la uh, permisul de ședere, așa numită uh, uh, așa numitul permis de ședere pentru mână de lucru calificată, care poate să-și aducă aportul la nivel european și sigur că nu este deloc de neglijat acest aport. Bun. Uh, acestea ar fi punctele în legătură cu care noi am uh, făcut propuneri, cred eu, interesante. Acum, în ce privește depunerea amendamentelor, 15 decembrie este termenul și cred că avem destul timp uh, pentru a, ca împreună să contribuim la evoluția acestei prime platforme de muncă în comun. Eu uh, spun că uh, îmi face plăcere să conlucrez cu toți raportorii din umbră din toate grupurile politice și sper că aici uh, vom avea și schimburi constructive de idei, că vom ști să arătăm că Comisia pentru Uh, ocupare uh, știe să creeze consens și să uh, încerce să facă, să facă și să facem împreună pași înainte în probleme care mai degrabă ne divizează. Că putem să ne ducem un impuls pentru politici reale în Parlamentul European. Asta, asta este starea mea de spirit și vă stau la dispoziție. Sigur, mă refer la toate grupurile politice pentru a conlucra constructiv. Vielen Dank. So, dann. Mulțumesc. Xavi Lopez Fernandez urmează. Dați-mi voie să vă amintesc că nu avem prea mult timp la dispoziție. Am alocat fiecărui punct de pe ordinea de zi 20 de minute, prin urmare trebuie să ne grăbim și Următorul vorbitor sigur va reuși. Muchísimas gracias, eh, presidente. En primer lugar, agradecer a ponente el trabajo que ha hecho y la explicación que... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru mulțumesc raportarei, eh, pentru prezentarea făcută. Suntem de acord, în general, cu abordarea sa. Într-adevăr, eh, proiectul european se confruntă cu mari provocări și atunci e bine să avem și noi un aviz. Noi vorbim, sigur, din punctul nostru de vedere despre integrarea pe piața muncii punct de vedere al uh, raportoarei, da, este un punct de vedere cu care putem fi de acord. Într-adevăr, știm ce s-a întâmplat în, ultimii, în ultimele luni. Din nefericire, avem senzația că nu se, nu se vine cu reacții uh, suficiente la aceste probleme. Deci, dacă ne gândim la discuțiile pe care le-am avut, e adevărat, Comisia Europeană a jucat un rol ambițios, a venit cu niște propuneri interesante. Uh, și de multe ori Consiliul a fost cel care n-a fost în stare să fie la înălțimea momentului grav prin care trece Europa cu sosirea probabilă a unui milion de persoane pe durata acestui an. Lucrurile evoluează foarte rapid. De aceea, perspectiva aceasta care cred eu este cea adusă de aviz, uh, putem spune că este o perspectivă comună cu perspectiva noastră. E bine să explicăm cinstit că obligația noastră, deci a comunității internaționale, a Uniunii Europene, e să facem față, să ne asumăm obligațiile uh, conform Convenției de la Geneva și cei care au drept uh, la aceasta, sigur, trebuie să se bucure de protecție în Europa, însă asta nu înseamnă că nu sunt dificultăți evident, în ce privește integrarea pe piața muncii, integrarea socială și acum întrebarea dacă putem gestiona toate astea, da, dacă partajăm efortul, dacă avem politici publice inteligente uh, în acest sens. De aceea, bun, eu închei, uh, spun că suntem de acord cu punctele explicate aici, sperăm să avem schimburi de opinii pentru a îmbunătăți documentul, să aș dori să mai adaug câte ceva. În primul rând, trebuie să ne gândim bine de unde luăm aceste fonduri, că e o chestiune foarte importantă. Propunerea care ni se face, sigur, nu împiedică nimic să luăm bani din, fondul, din fondurile europene, însă cred că comisia noastră trebuie să fie, să spună foarte clar, să explice că nu putem lua bani care altfel ar fi fost destinați celor mai vulnerabili din societățile noastre pentru a gestiona uh, problema refugiaților și că problema e foarte delicată, pentru că, bun, practic eu sunt de acord cu ce s-a spus aici, încercăm să combatem extremismele. Problema e că, deși avem intenții bune, dacă luăm bani de la Fondul Social European pentru a ajuta refugiații, dar nu înlocuim acei bani, până la urmă vom Uh, face să intre în competiție, în concurență refugiații cu cei mai vulnerabili dintre europeni și asta, asta nu face decât să dea apă la moară extreme drepte. Deci să gândim bine ceea ce facem. De unde luăm acei bani? Cum să facem ca să nu intre în concurență cei mai vulnerabili europeni cu refugiații? Politica de integrare socială și de pe piața muncii e importantă, avem multe de făcut avem mecanisme, cum este formarea lingvistică, abilitățile, cunoștințele, sunt mecanisme ca să o facem și noi considerăm că putem avea un aviz important în dezbaterile importante care ne așteaptă în Europa. Dankeschön. Mulțumim, domnul Gheriche. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest aviz. În calitate de eurodeputat german, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Agenda europeană pentru migrație trebuie să fie pusă în aplicare într-un final. Blocada trebuie să ia sfârșit. De asemenea, sunt de acord cu sprijinirea azilanților cu fonduri europene. Cei care se implică trebuie să fie ajutați. De asemenea, mai multă uh, siguranță juridică pentru angajați este neces- angajatori este necesară. Dar formularea trebuie să fie una precaută. Nu fiecare migrant este refugiat și nu fiecare refugiat este migrant. Trebuie să facem o diferență clară, pentru că dacă nu o facem noi, cum ne vor mai înțelege cetățenii europeni? Important este să le asigurăm acestor oameni, majorității dintre ei, posibilitatea de a se întoarce în țările de origine. Vorbim în uh, raport despre zona mediterană și în acest context vreau să menționez trei comentarii. Fiecare uh, migrant care reușește să ajungă în Europa, până la urmă este o viață salvată. Tocmai de aceea, uh, cei care le pun uh, în pericol uh, viața, și anume traficanții, trebuie să fie distruși. Trebuie să punem de asemenea um, accent pe anumite comunic- comunități. Spre exemplu, creștinii. Creștinii trebuie să fie ajutați. Am fost în Iordania nu de mult și m-am întâlnit acolo cu o fetiță de religie creștină care vrea să fie uh, medic în momentul în care crește, la fel ca și mama ei. Ei bine, haideți să ajutăm copiii aceștia. După aceea, statul islamic din Africa de Nord. Vedem că statul islamic devine din ce în ce mai puternic în această regiune a lumii. Și tocmai de aceea trebuie să discutăm despre terorism în Africa de Nord în momentul în care vorbim despre zona mediterană. Avem nevoie de o alianță împotriva terorismului cu Uniunea Africană. Haideți să acționăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnul Calveș Charbon. Je vais commencer en Mulțumesc. Eh, voi vorbi și în eh, franceză, dar și în eh, spaniolă. Voi începe în franceză pentru a intra mai bine în detaliu. Doamna raportor vorbea despre marele acord de săptămâna trecută. Haideți să nu vorbim neapărat despre acesta acord prea în, în detaliu, pentru că nu a fost pe placul tuturor până la urmă. Haideți să vorbim despre avizul nostru. Și în acest context e clar că efortul doamnei raportor este cât se poate de susținut și nu putem să nu subscriem la cele spuse de ea. Deci acest text este o bază de lucru foarte, foarte bună. Eu personal sau în numele grupului meu am putea Uh, nuanța uh, sau sunt de părere că ar trebui să nu nuanțăm lucrurile. Spre exemplu, se spune aici că refugiații care vor ajunge în Europa se vor confrunta cu uh, problema integrării în Europa. Haideți să vorbim despre uh, refugiați uh, și nu de migranți și în acest context trebuie să vorbim despre dorința lor de a se uh, integra, în primul și în primul rând. După aceea, uh, de ce trebuie să facem această distinție, pentru că refugiații sunt cei care doresc să se întoarcă în țara lor de origine, precând migranții vin aici ca să rămână. Și tocmai de aceea trebuie să fie dispuși a se integra. Uh, am avut uh, parte de valuri uh, de migranți în trecut, uh, în cazul cărora nu a existat niciun fel de problemă de, de integrare. De data asta s-ar putea însă să apară această problemă și tocmai de aceea trebuie să facem eforturi pentru a ajuta pe oamenii aceștia să încerce a se integra. După aceea, să mai spun aici, uh, trebuie să avertizăm Comisia Europeană cu privire la pericolele care ar putea apărea în acest context. Ei, pericol, cam mergem prea departe, mi se pare prea sensibilă sensibil conceptul acesta de pericol. Tocmai de aceea ar trebui să vorbim despre marile inconveniente, de dezechilibrele care ar putea fi generate de această criză uh, a refugiaților în diferite sector, sectoare economice. Și acum trec la spaniolă. Uh, și voi fi la fel de succint ca și în versiunea franceză. A fi că tot mundo se ponga los cascos. O să vorbesc spaniol, așa că puneți-vă căștile pe urechi, vă rog. Cred că trebuie să fim precauți. Sunt de acord cu domnul Lopez, colegul meu Javi Lopez. trebuie să avem mare grijă cu utilizarea Fondului Social European, pentru că avem un buget atât de ridicol și de anti-european, că dacă pretindem că facem totul cu el, ceea ce vom face de fapt e să afectăm și mai mult Europa, deci trebuie să avem grijă, trebuie să respectăm prioritățile. Dacă într-adevăr dorim să creăm o linie specifică pentru imigrație, da, o putem face, sau chiar un subfond specific pentru imigrație, dar uh, gândindu-ne bine la cantități, să nu fie o rivalitate pentru ce utilizezi banii ăștia, pentru ce utilizezi ceilalți, în al doilea rând Trebuie să definim foarte bine care sunt refugiații și care sunt uh, imigranții. Pentru că caracteristicile lor sunt distincte. S-a văzut la Ceuta și Melilla, am fost acolo, imediat se creează problematică diferită. E diferită uh, situația unui medic care dorește să se întoarcă la el acasă, de un migrant care dorește să muncească în Europa în construcții, de exemplu. Acestea fiind spuse, aici văd că totuși lipsesc două lucruri, cred eu. Adică o viziune. Trebuie să vedem care e titlul. Titlul spune necesitatea unei abordări integrate a Uniunii privitoare la migrație. Sigur, sunt de acord, e foarte interesant. Și aici, într-adevăr, Consiliul trebuie să se trezească, să asculte ce avem noi de spus. Însă, în ce privește ocuparea, ceva ce are de-a face cu o viziune integrantă dar e vorba și de o cerere de a unei viziuni pozitive din două puncte de vedere. Ce privește necesitățile pieței noastre a muncii globale, mă rog, europene, și inevitabil, și cred că cunosc destul de bine această temă, dacă avem o viziune globală a migrației, migrație voluntară, migrație legală, ordonată, persoane care doresc să rămână, eu m-aș referi măcar la politica aceasta care trebuie să țină cont de problemele demografice grave cu care ne confruntăm în Europa, care nu sunt repartizate echitabile în Europa, însă sunt grave sau chiar foarte grave în anumite țări, cum ar fi cel de al dumneavoastră, domnule președinte, sau țara mea. Deci aș face câteva amendamente să sugerăm, să introducem ideea că într-un program integral pentru migrație trebuie să ne gândim la trebuie să elaborăm cu rigoarea europeană să vedem aceste două probleme. Șomajul pe piața muncii europene, dar și problema migratorie văzută uh, printre altele din perspectiva programelor de securitate socială și, a, și cea demografică. Dankeschön. Jetzt hätte das... Mulțumesc. Ar urma Patrick Learic, dar nu în sală. Jean Lambert ar uh, urma la rândul ei, dar ne-a cerut scuze, nu poate fi prezentă la ședința noastră, e prezentă la o altă ședință, prin urmare îi dăm cuvântul Laurei Agea. Președinte, e, la relatrice del... Mulțumesc, președinte, și mulțumim doamnei Moran Chartier pentru avizul său. Confirmăm faptul că vom avea un spirit de colaborare îi vom sta și noi la dispoziție, doamnei colege, pentru a colabora, însă totuși trebuie să subliniez și anumite puncte critice, pentru că noi propunem o abordare globală, însă realitatea din jurul nostru ne, ne demonstrează că această abordare comună care este solicitată și care este necesară ca să rezolvăm problema, în realitate nu există această abordare comună. Summitul de la Valeta ne arătase clar a abordării problemei migrației și chiar două zile mai târziu unele state au făcut exact pe dos față de ceea ce s-a decis acolo. Eu înțeleg care e problema. Înțeleg de ce sunt luate anumite decizii. Însă nu putem să spunem un lucru și să facem altceva. Iată, de exemplu, să ridicăm uh, ziduri de sârmă ghimpată. Sau avem o abordare în 28 de state membre, sau haideți să vorbim despre altceva. E bine că uh, doamna raportoare vorbește despre acțiuni pe termen mediu, pentru că asta mă face să cred că există necesitatea unui proiect care să aibă o viziune. Însă, totuși aș vrea să se sublinieze și necesarea unei, unei acțiuni imediate, pentru că uh, din nefericire avem și o problemă de urgență și e vorba de incapacitatea de a gestiona o situație de urgență. Noi, am, noi stabilisem o repartizare de cel puțin 200.000 de migranți. De fapt, au fost relocați mai puțin de 200. Asta înseamnă, că, asta înseamnă ineficiență. Eu mă aștept ca această viziune necesară și, repet, e bine că există această dimensiune de termen mediu, dar trebuie să ne referim și la situația de urgență. Ce facem acum? Utilizarea fondurilor. Multe state europene reprezintă un eșec în legătură cu utilizarea fondurilor doar în ce privește propria țară. Sau schimbăm abordarea, sau începem într-adevăr să solicităm o utilizare rațională și eficientă a fondurilor cu monitorizare atentă privitoare la utilizarea fondurilor sau dacă trebuie să integrăm și următoarea oportunitatea pentru a utiliza integrarea pe piața muncii și în societatea migranților. Pur și simplu ne împodmolim uh, și nu mai putem ieși din impas. Curtea de conturi continuă să ne, să ne mă rog, nu să ne sancționeze, spune, spune vorbitoarea, ci să spună cu insistență că nu suntem eficienți, că uh, dăm greș cu obiectivele noastre, atunci gândiți-vă ce, ce se va întâmpla cu, uh, dacă crește decalajul de utilizare a acestor fonduri. Și mai subliniez ceva în legătură cu importanța cursurilor lingvistice, ca aceste persoane să poată fi integrate și uh, rolul formării al școlii, însă noi câteodată nu reușim să recunoaștem eficient uh, acești migranți. Eu provin din Italia, acolo sunt trei hotspot-uri, puncte în care ar trebui să se efectueze recunoașterea migranților. Noi vrem să învățăm limba noastră, dar încă nu suntem în stare să identificăm aceste persoane. Deci, eu cred că astea sunt uh, uh, punctele uh, colegei noastre sunt foarte importante, însă noi ne confruntăm cu probleme imediate și foarte grave pe care trebuie să le rezolvăm. Și uh, comisia noastră și noi avem un mare angajament care ne așteaptă că dacă vrem într-adevăr să mergem înspre o integrare, noi trebuie să fim gata pentru această provocare. Trebuie să fim eficienți pentru că nu doar că trebuie să garantăm uh, la integrare niște niveluri minime de respectarea drepturilor uh, lucrătorilor, dar mai ales respectarea drepturilor omului. Că adesea și aici suntem un eșec. Bun. Uh, acestea ar fi observațiile mele negative, însă, totuși, repet, voința noastră de a colabora constructiv pentru acest text. Mulțumesc! Dankeschön! Vă mulțumim, doamna Pizzotto. Grazie, poche parole perché finché noi parliamo. Mulțumesc. Eh, mă voi opri la puține cuvinte, că pe când vorbim noi aici vin mii de migranți în Italia și în toată Europa, vin clandestini. Cei care sosesc în Italia sunt clandestini. Apoi vom înțelege dacă sunt refugiați, migranți economici, dacă procedura durează o lună și jumătate, un an și jumătate, ce se întâmplă cu aceste persoane între timp? Ele au dreptul de circulație în țară? Poate unii se angajează la negru, lucrează la negru, alții nicio problemă nu au de a-și găsi o cameră într-un hotel pe cheltuiala din banii publici. Deci asta creează uh, tensiuni sociale continue, aceste noi provocări despre care Uh, vorbim aici uh, reprezintă doar un, uh, un raport care va rămâne pe hârtie și nimic mai mult. Pentru că între timp ce noi povestim aici, situația se înrăutățește și din nefericire Europa nu a știut și cred eu că nu a dorit să se ocupe serios de problema emigrației. Și astăzi, iată că o vedem nepregătită să, să facă față acestei teme nu remarc uh, nicio voință din partea Consiliului sau a, a Comisiei de a se ocupa într-adevăr de problema asta. La Parlamentul European tot vorbim de nenumărate, rând, nenumărate rânduri. Tot, cam toți am spus că suntem convinși că problema migrației și inserării uh, sociale a, a migranților sunt probleme de care trebuie să ne ocupăm, dar eu văd în Italia că situația nu face altceva decât să se înrăutățească mm. în legătură cu spusele colegilor. Uh, nu știu, nu știu dacă putem uh, defini pe cei care se ocupă de migrație politicieni de extremă dreapta. Eu nu sunt nici măcar de dreapta, dar aminte de extremă dreapta. Sunt doar o politiciană uh, atentă la ceea ce se întâmplă în țara mea. Și în țara mea oamenii cer Europei și Italiei să se ocupe serios de problema migrației și dincolo de cuvintele frumoase, pe care le tot spunem aici, trebuie să dăm dovadă de mai mult curaj, de hotărâre. Și aici, la Parlamentul European, nu ne putem permite să continuăm uh, luni și ani de zile să tot facem uh, rapoarte, să tot așteptăm uh, summituri pe tema emigrației, reuniuni extraordinare pe tema asta, pentru că zi de zi Zi de zi în țările noastre sosesc persoane care, dintre care unele au nevoie de ajutor. Altele trebuie să fie pur și simplu verificate și să, în unele cazuri să avem curajul să îi trimitem din nou acasă. Să vedem de unde vin aceste persoane, care dintre ele au, au, au dreptul la statut de refugiat și ceilalți trebuie să se întoarcă acasă. E, din păcate nu se întâmplă asta. Și asta duce la mai multe tensiuni sociale în statele noastre europene. Helga Stevens, bitte. Helga Stevens. Stimați colegi, domnule președinte, în calitate de raportor din umbră pe acest raport, la LIBE și pe raportul privind uh, incluziunea refugiaților, am câteva comentarii uh, fundamentale de făcut. Dar înainte de a începe cu acestea, vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru tot ceea ce a făcut pe marginea acestui text. Și acum trec la comentariile mele. Mă gândeam să propun un amendament la aliniatul 2, pentru că acest aliniat trebuie să fie mai clar. Stimata colegă ne propune să cerem Comisiei Europene să își folosească dreptul de inițiativă pentru a uh, modifica directiva care pune în aplicare Convenția de la Geneva din 1951. Conform acestei directive, directive fiecare refugiat are exact aceleași drepturi la asistență socială din prima zi după sosirea sa pe teritoriul euro- european ca și, în, ca și orice alt angajat care a contribuit la acest sistem o viață întreagă. Ei bine, mi se pare oarecum uh, problematică această formulare, pentru că trebuie să ne gândim și la șomaj, la ajutorul de șomaj în acest context. Ce azilant va care va primi 600 de euro ca și ajutor de, de șomaj, se va mai duce mai apoi la, la muncă. Mesajul meu, stimați colegi, este următorul. Statele membre trebuie să-și uh, pună în aplicare propriile uh, politici de integrare și, prin urmare, punerea în aplicare a directivei privind munca trebuie să fie una suplă. Uh, vă rog să sprijiniți amendamentul pe care îl voi depune în acest sens, un amendament pe care vi-l voi aduce la cunoștință cât mai curând cu putință. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Raievici. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna raportor, care a reușit să sublinieze uh, pilonii politicii de azil. Se vorbește despre monitorizare, despre control. Uh, fenomenul este unul de amploare. Prin urmare, în momentul de față trebuie să ne asigurăm că migranții vor putea să lucreze și să plătească pentru, pentru cazare și masă. Tocmai de aceea, punctul 5 este absolut esențial. Este vorba despre punctul care uh, stipulează că procedura de recunoaștere a calificărilor trebuie să fie accelerată. Uneori aceste proceduri necesită ani de zile. Haideți să dăm un exemplu. Avem un doctor care trăiește în Europa și care așteaptă ani de zile să îi fie recunoscute calificările. Uh, nu lucrează, medicul își pierde îndemânarea și uh, asta din pricina tergiversărilor. Așa ceva nu e în interesul nostru, nici pe departe, și în plus, vă dați seama, uh, migrantul în sine, familia sa, suferă de pe urma acestor uh, acestor proceduri. Trebuie să accelerăm procedurile de recunoaștere a calificărilor. Uh, acestea sunt, până la urmă, necesare pentru a permite migranților să se includă în societate. Toate punctele cu privire la integrare sunt absolut esențiale. Mi se pare că e evident că trebuie să ne concentrăm pe educație și acces la educație. În acest sens vorbim despre cursurile de, de limbi străine, dar nu doar despre asta. În plus, ar trebui să mai avem și un sistem de control eficient uh, a celor care nu primesc uh, sau a căror solicitare de azil este respinsă. În momentul de față, două treimi dintre acești uh, uh, oameni rămân în cadrul sau pe teritoriul Europei și grupul acesta crește. Problema este că acești uh, migranți ilegali vor avea la un moment dat copii care vor uh, crește ilegal până la urmă pe teritoriul european. Și vă dați seama ce se va întâmpla. Copiii respectivi uh, nu vor avea acces la educație și se vor transforma într-un pericol până la urmă, chiar dacă până la, în esență sunt europeni. Deci, iată, integrarea este absolut uh, crucială și nu vorbim aici doar despre valorile morale sau calitatea vieții lor, ci este vorba despre siguranța noastră și a acestor migranți. După aceea, uh, canalele de migrație legală și directiva privind cardul albastru. Uh, trecem cu vederea deseori acest uh, subiect. Dar subiectul acesta rămâne unul esențial. Unele dintre persoane care ajung pe căi ilegale în Europa ar fi folosit uh, căi legale în cazul în care ar, ar fi avut aceste șanse. Acești oameni ar fi putut ajunge legal în Europa și ar fi putut contribui la dezvoltarea economiei noastre. În încheiere vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru toate propunerile. Mi se par foarte echilibrate. Mulțumesc. Doamna Cuneva. Vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc raportoarei. Doamna raportor uh, face întotdeauna treabă bună și uh, avizul acesta nu face excepție. Câteva comentarii însă. Mai întâi de toate, trebuie să menționăm faptul că Uniunea Europeană nu vrea să propună nimic concret în ceea ce privește migrația. Consiliul nu are intenția de a se ocupa uh, practic de acest subiect. Uh, Mulți au făcut legătura între terorism și criza refugiaților. Multe state membre, din păcate, au folosit uh, pretextul terorismului pentru a-și închide granițele și pentru a lăsa toată uh, povara în uh, statele din sudul Europei, în Grecia sau, sau Italia. Ei, trebuie să găsim mijloacele necesare pentru a le da migranților posibilitatea de a se integra în societățile în care ajung. Dar înainte de a putea face asta, ă, trebuie să stabilim care sunt măsurile care trebuie să fie puse în aplicare pentru a-i ă, integra într-adevăr, pentru a-i putea integra într-adevăr pe migranți pe piața muncii și în societate. E bine, eu cred că putem face multe în acest sens. Dacă nu rezolvăm problemele de bază, Eh, tare mă tem că vom eh, crea o situație care la un moment dat va genera un, o implozie. Trebuie să vedem eh, care sunt posibilitățile fiecărui stat membru, trebuie să vedem ca, ce anume poate face fiecare stat membru pentru a ajuta pe refugiați. Aceasta ar fi baza de pornire pentru o Europa solidară. Mulțumim, domnul Fantulis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, Europa trebuie să înțeleagă sau să descopere ce anume intenționează, ce vrea. Uh, Juncker uh, vorbea despre tendințele demografice din Europa care ar face necesar, necesar un anumit val de migranți. Da, nu e, nu e o părere neapărat împărtășită de statele membre. După aceea avem pe acești refugiați la por- porțile Europei. Refugiații aceștia sunt în marea lor majoritate migranți economici. E clar că oamenii își doresc uh, o viață mai bună și iată vin la noi. Dar dată fiind această componență a valurilor de migranți, uh, Uniunea Europeană dă în spate. Și după aceea mai avem și teroriștii care s-ar uh, amesteca printre refugiați. Uh, și terorismul devine o un motiv de închidere a granițelor. Și ce mai fac statele membre acum? Uh, reproșează Greciei că nu îi controlează suficient pe, pe migranți. Dar ce ar face Uniunea Europeană în cazul în care ar fi în situația Greciei? Uh, da, ce, ce, v-ați, uh, ce ne-am face cu toții în cazul în care uh, coastele uh, Greciei ar fi ale noastre, ale tuturor. Deci, e clar că Uniunea Europeană trebuie să stabilească ce anume vrea. Fie îi primește folosind cu un sistem comun, fie încearcă să încheie cine știe ce acorduri cu Turcia pentru a opri valurile uh, de refugiați, însă adevărul este că nu toți refugiații aceștia au ce căuta la noi și au dreptul să vină aici. Domnul președinte, stimați colegi, înainte de a, de a da cuvântul comisiei, dați-mi voie și mie să fac câteva comentarii. Unele discuții, unele puncte de pe ordinea de zi <laughs> necesită din partea mea multă stăpânire de sine. Uh, mai întâi de toate subliniez apelul uh, făcut de doamna raportor la finele intervenției ei. Haideți să ne amintim că vorbim aici despre oameni. Poate că unii dintre dumneavoastră ați uitat asta. Nici un om nu este ilegal. Asta vă spun eu. E comentariul meu. În al doilea rând, E important să evităm concurența între oameni. Ai hăițui, hăitui pe refugiați și pe oamenii vulnerabili din Europa ar fi ceva inuman. În al treilea rând, trebuie să facem o distinție între refugiați și teroriști. Și, din păcate, în discuția noastră nu s-a întâmplat asta întotdeauna. În ceea ce privește calif- uh, calificările, o ce- îi cer uh, raportoarei să țină cont de faptul că avem o serie de agenții europene care ar putea face multe în ceea ce privește adaptarea calificărilor și recunoașterea calificărilor persoanelor din, a, din afara Uniunii Europene. Dar, în același timp, trebuie să ținem cont și de regulile existente în Uniunea Europeană pe marginea anumitor uh, profesii, precum uh, profesia de medic sau, uh, sau profesia de asistent medical. Standardele sunt foarte înalte și ele au fost create cu un motiv, și anume securitatea pacienților. Și în final, Dați-mi voie să citez Financial Times. Vineri acest uh, ziar a făcut uh, un comentariu foarte interesant. se făcea o comparație între războiul de 30 de ani și uh, războiul din Siria. Se spunea că războiul de 30 de ani a durat atât de mult din pricina implicării unor puteri terțe în acest uh, uh, conflict. Și cred că lucrul acesta este unul adevărat și ar trebui să, să ținem cont de el. Atât însă din partea mea. Și acum îi dau cuvântul Ioanei Toma din partea comisiei, numai la dispoziție. Uh, prin urmare, vă rog să fiți succintă. Aveți cuvântul. Comisia nu vrea să facă comentarii? that, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect este oarecum sensibil pentru noi. Prelucrăm împreună cu colegii de la Direcția Generală Afaceri Interne, DigiHome. La direcția noastră de ocupare putem spune că am luat notă de remarcile uh, eurodeputaților, în special în ce privește utilizarea de unor uh, mijloace din cadrul Fondului Social European. Cu privire la acesta am făcut deja propuneri statelor membre cu privire la eh, utilizarea eh, judicioasă a acestor fonduri pentru integrarea oamenilor despre care vorbim. Este important eh, să facem distinție între migranți, refugiați, beneficiar, ai statutului de protecție internațională, azil, astfel încât să ne putem ținti mai bine acțiunile și să ne putem cheltui mai judicios fondurile. Momentan, uh, uh, Direcția Generală a de Ocupare, dar și alte servicii ale Comisiei, uh, sunt în curs de evaluare a posibilității de mai bună integrare a acestor categorii de persoane în societate prin diferite programe, proiecte care vizează programe vocaționale, instruire în sușirea limbilor țărilor în care ajung și urmărim cu atenție activitatea, activitatea dumneavoastră eh, legiferatoare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc frumos. Termenul de depunere a amendamentelor este 15 decembrie Uh, prin ora 12. Voturile, votul în Empl va avea loc în 18 februarie, votul în Libe încă nu a fost confirmat și votul în plenară urmează să aibă loc în sesiunea din martie 2016. Trecem la punctul numărul 10. Noi, instrumente de dezvoltare uh, teritorială în politica de conveziune 2014-2020. Are cuvântul doamna Șoidrova. domnule președinte. Aș vrea să prezint proiectul de aviz uh, al Comisiei Regii privind uh, noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune. Evidențiem în raportul nostru perspectiva de ecupare a celor două instrumente vizate, investițiile teritoriale integrate și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, DLRC. DLCR promovează antreprenoriatul social și ocuparea. Este o metodă de lucru care a fost moștenită din programe mai vechi și este extrem de eficientă în promovarea durabilă atât în mediul urban cât și în cel rural. Cele două instrumente sunt deschise pentru a fi accesate prin fonduri structurale. Totuși, regret faptul că DLRC și IT nu sunt uh, instrumente suficient de vizibile și uh, că uh, posibilitățile, oportunitățile de finanțare, finanțare nu sunt lesne de înțeles pentru potențialii beneficiari. De aceea, Comisia împreună cu statele membre trebuie să facă ceva pentru ca situația să se îmbunătățească. Aspectul de ocupare este prezent, dar ar trebui să fie mai bine evidențiat. Conform strategiei UE 2020, fondurile UE trebuie să fie prioritizate în această privință, însă, observăm o accesare prea slabă a Fondului Social European prin inter, instrumentele DLRC și ITI. De aceea am apelat la Comitetul Regiunilor, la CESE, Ă, pentru a primi avize din partea acestor instituții. Vom vedea așadar în curând cum aceste două instrumente sunt implementate în statele membre și vom urmări îndeaproape evoluția situației în Comisia Regii. Ă, la revizuirea Eh, la mijlocul perioadei de referință din 2017, eh, acest aspect de ocupare va face eh, obiectul unei analize a celor două instrumente. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare și aștept cu nerăbdare comentariile sau amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și acum dau cuvântul câte un minut și jumătate tuturor raportorilor din umbră care doresc să ia cuvântul. Vă rog! Would like to, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Firinski. Îi mulțumesc doamnei Șoidrova pentru un aviz foarte pertinent. Mă limit la trei sugestii sau observații. Mai întâi, recunoaștem că atât DLRC cât și IT sunt necesare în în de regiunile mai puțin dezvoltate și de aceea încurajăm Comisia Europeană să ofere sprijin acestor autorităților locale din aceste regiuni pentru a se pregăti mai bine să acceseze fondurile structurale disponibile prin aceste instrumente. DLRC și ITI vor fi instrumente de succes doar dacă vor aborda uh, problemele uh, stringente de ocupare din regiunile mai slab dezvoltate care sunt vizate de aceste instrumente. Și în al treilea uh, rând, este regretabil că uh, Fondul Social European oferă asistență prea puțină, în prea mică măsură, acestor două uh, instrumente care pot fi folosite cu mare succes și eficacitate la nivel local și regional, atât în mediul urban cât și în cer rural. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ulrike să acum nu? În numele ei, Arne Vă rog. În numele colegei mele, vreau să îi mulțumesc uh, Mihaelei Șoidrova pentru uh, efortul depus până acum pe aviz. N-am uh, formulări uh, particulare de adăugat la acest aviz. Uh, salut uh, uh, accentul pe care doamnia sa îl pune pe aspectele de sociale și de ocupare, cât și pe aspectele ce vizează mai bună implicare a autorităților locale și regionale. De asemenea, cred că trebuie să fie mai puternic evidențiate următoarele. Fondurile europene nu trebuie să fie folosite ca subvenții mascate pentru inițiative naționale, ci trebuie să devină complementare la proiectele naționale în coordonat, conformitate cu deciziile statelor membre. Uniunea Europeană trebuie să permită o flexibilitate suficientă pentru ca statele membre să își pot, poată atinge obiectivele în funcție de nevoile locale, asigurând uh, finanțarea acolo unde este ea cea mai necesară. Orice evaluare viitoare a din partea Comisiei în legătură cu uh, ajut, ajutoarele și finanțările în domeniul ocupării, trebuie să analizeze impactul asupra ocupării forței muncă în, jur, în rândul tinerilor pe termen lung. În același timp, aceste evaluări trebuie să arate de ce unele acțiuni au mai mare succes decât altele. Respectând și recunoscând diferențele economico-sociale între statele membre, trebuie depuse eforturi astfel încât procesul birocratic să nu împovăreze în mod excesiv statele membre care povară în multe cazuri poate să uh, denatureze uh, și să distorsioneze rezultatul obținut în final în numele grupului meu, poziția este, noastră este clară. Cadrul financiar multianual trebuie revizuit și reformat la, dacă este necesar. Trebuie revizuit pentru a reprioritiza anumite fonduri în, și anumite cheltuieli bugetare, dar cu condiția ca cadrul financiar multianual în ansamblu, sub raportul bugetului, să rămână același. Am, mă bucur încă de pe acum să colaborez cu toți raportorii din umbră pe acest dosar și îmi cer scuze, domnule președinte, că am depășit timpul. Da. Mulțumesc, spune domnul președinte. Ați vorbit două minute și jumătate. Era vorba de unu și jumătate. Hai să vedem următorul vorbitor, poate că respectă acela. J'espère, monsieur le Uh, I'm going to speak uh, on behalf of Mrs. Harkin. Mulțumesc, voi vorbi numele doamnei Harkin, raportare din umbră. Her work on this opinion. Mrs. Harkin fully agrees. Mulțumesc, uh, doamna Harkin mulțumește raportorului și uh, doamna Harkin consideră că există în aceste uh, instrumente un adevărat potențial de creștere, dezvoltare. Doamna Harkin crede că există posibilitatea ca DLRC și ITI să răspundă ca instrumente unor, eh, în mod nemijlocit și direct unor nevoi la nivel local și regional. Cu toate acestea, unul dintre aspectele cel mai importante cu privire la DLRC și IT este că trebuie să existe voință politică din partea eh, actorilor locali și regional, astfel încât să există o veritabilă abordare de jos în sus. potential to contribute in a similar way to Europe. She looks forward to working with Așteaptă cu interes să lucreze cu raportorul pentru că aceste instrumente pot uh, contribui la dezvoltarea umană în Europa. Asta spune raportoarea, iar în nume propriu acum vă spun că nu trebuie să uităm că soluția este în uh, mobilitate. Vreau să nu ne atingem de mobilitate, pentru că o rețea foarte bună de DLRC, deci dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității, e mai bună decât una paralizantă. Și uh, spun ce a spus președintele meu, și anume, suntem oameni până la urmă, nu suntem copaci care au rădăcini și uh, se nasc și mor în același loc. Ganz knapp an den anderthalb Minuten vorbei. Dankeschön. Ați ratat cu puțin ținta de 90 de secunde, Tatiana Stein, dacă este. Ist nicht hier? Nu este în sală? Nu? Bun. Atunci dau cuvântul uh, doamnei Laura Gea dacă a terminat cumva cu discuția ei și e capabilă să intervină. Grazie Presidente e gra- Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru proiectul de aviz uh, al, uh, al colegei. Bun, sunt multe puncte ale acestui document cu care noi suntem de acord, însă aș vrea să mai fac niște precizări. Acolo unde se vorbește despre creștere, eu aș introduce totuși uh, termenul dezvoltare ca să ne gândim și la calitate, nu numai la cantitate, în legătură cu dimensiunea pe care ar trebui să o aibă acest, această utilizare teritorială a fondurilor. Uh, și sunt de acord cu cele spuse când se vorbește despre această îmbunătățire care trebuie făcută, dar uh, pentru o dezvoltare care să fie durabilă, să includă pe toată lumea, însă cred că introducerea termenului de calitate, deci calitativ, ar fi, ar fi un lucru bun. Cred că nu prea sunt cunoscute oportunitățile la nivel teritorial și uh, nu se prea face activitate de formare uh, nici uh, de către organele acelea care trebuie să fie cumva contactul, legătura directă între Europa și teritoriile sale. Deci eu aș miza pe formarea uh, unor specialiști care să uh, poată transmite aceste informații. Formare necesară. Adesea uh, noi uh, vedem că în teritoriu banii nu ajung acolo unde trebuie. Deci uh, monitorizare și trebuie și să înțelegem care sunt uh, nevoile în teritoriu, pentru că uh, acolo unde știm exact uh, de, de, ce, de, de ce anume este nevoie, atunci acolo reușim să utilizăm mai bine aceste fonduri. Mulțumesc! Dankeschön! Mulțumim și noi foarte mult, spune președintele. Ar mai fi Elizabeth Mortan Chartier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și colegii Șoidrova pentru raportul său. Eu aș dori să revin asupra utilizării Fondului Social European și pentru că acolo se face o referire la revizuirea la jumătatea mandatului și revin la observația făcută de către dumneavoastră, domnule președinte, Eh, dar care ne privește pe toți în legătură cu această revizuire la jumătatea mandatului. Amintiți-vă că în discutarea acestei perioade de programare, fondul, eh, fondul Social European stârnise semne de întrebare și mulți dintre colegi doreau fuzionarea sa cu Fondul pentru Coeziune eh, fără a mai avea o identitate proprie. Știu că poate exista o concurență și eu cred că din potrivă, trebuie să ne bazăm pe această nevoie de, fond, de, de fondul social european și la acest raport, dar și, ca și la raportul precedent, ca să demonstrăm utilitatea Fondului Social European, ba chiar să-l dotăm cu mai, multe, cu mai mulți bani atunci când se face revizuirea la jumătatea parcursului. Cred că tocmai e vorba de o pârghie uh, pe care noi toți împreună trebuie să o uh, consolidăm și să fim atenți ca Comisia uh, Ample să nu fie singura care face așa. Mulțumesc că știu, domnule președinte, că mă veți susține. Să Vă susțin firește și întru totul. Și acum, domnul Martin de Bruin, în numele Comisiei Europene. Good, um, good afternoon. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumim pentru acest proiect de aviz care este foarte util pentru noi. Aș vrea să lămuresc, să clarific două elemente. În ce privește dezvoltarea locală generată și gestionată la nivelul comunității, contribuția noastră va fi de 1,2 miliarde în următoarea perioadă, dar și Fondul Social European va contribui cu aproape 1 miliard la, în aceeași perioadă. Deci cele două fonduri uh, vor avea o contribuție, contribuție considerabilă la acest um, instrument uh, pe care noi îl prescurtăm cu DLRC. Um, în, în ce privește uh, asistarea beneficiarilor care n-au avut poate până acum sprijin în accesarea unor fonduri europene, recunoaștem că aici este nevoie de mai multă instruire și mai mult sprijin. Tocmai de aceea uh, promovăm constituirea unor rețele de dezvoltare urbană uh, pentru ca uh, inclusiv investițiile teritoriale integrate, ITI, să fie mai bine folosite. Asta pot să vă spun eu deocamdată. Mulțumesc! Dankeschön. Dann können... Mulțumesc foarte mult și atunci reținem că la ora 12, în 15 decembrie, este termenul de pentru depunerea amendamentelor, votul în Emplu pe 25 ianuarie și votul în Comisia Regii la 15 februarie 2016. Trecem la punctul 11, echitatea de gen și uh, uh, femeile în era digitală. Iuta Steinbrück, ai cuvântul. Digital. Mulțumesc, domnule președinte. Digitalizarea eh, schimbă lucrul nostru de muncă. Asta o știm și am mai și discutat acest fenomen în această comisie. Ceea ce nu se va schimba, eh, dacă lucrurile vor funcționa ca și până acum, eh, nu se va schimba decalajul în ce privește salarizarea femeilor și bărbaților, în special în posturile calificate și bună. Femeile sunt sub Uh, reprezentate și subplătite uh, cu bani mai puțin decât uh, bărbații și de aceea solicit ca în domeniul IT, în, în pregătirea IT să se pună mai mult accent pentru salarizarea echitabilă și la același nivel a femeilor cu bărbații. Este importantă facilitarea accesului la, a femeilor la acest sector, trebuie să existe posibilitatea ca femeile să se orienteze spre aceste domenii. De aceea este nevoie și de uh, punerea aplicare a regulamentului actual pentru a include o cotă de reprezentare obligatorie de 40% a femeilor în Consiliul de Administrație. Uh, trebuie să existe și uh, cerințe corespunzătoare pentru închiderea decalajului, recuperarea decalajului între femei și bărbați. Comisia tot vorbește despre noile locuri de muncă pe care le generează digitalizarea sferei muncii. Dar trebuie să vedem ce fel de locuri de muncă se generează, așa numitele side joburi, locuri de muncă precare, complementare sau locuri de muncă din care îți permit să, să, să trăiești. Sigur că și femeile ar putea să uh, obțină o reprezentare mai bună uh, prin uh, asumarea unor locuri de muncă mai flexibile prin care se lucrează, de exemplu, și de acasă. Numai că de foarte multe ori flexibilitatea este diferit interpretată de salariat și diferit interpretată de uh, angajator. Trebuie să avem Eh, grijă ca decalajul, eh, clivajul între salarizarea femeilor și bărbaților să nu crească mai mult și să se reducă și să se eh, suprime în cele din urmă. Da? Digitalizarea, pe lângă aceste provocări, poate reprezenta și avantaje pentru femei, de exemplu, în îngrijirile fizice se reduce efortul fizic, dar Eh, trebuie să existe aceleași drepturi pentru femei ca și pentru bărbați în ce privește timpul de odihnă, în ce privește compensarea eh, în muncii cu anumite alte beneficii. Deci eh, am spus ca și în alte avizuri pe care ne-am pronunțat că este doar un prim pas dintr-o serie de măsuri care ne vor preocupa în viitor. Mulțumesc, doamna Koslovska Darievici are cuvântul acum. So? Przede wszystkim gratuluję opinii. Ona faktycznie. Mulțumesc. Mai întâi, felicitări. Este un aviz foarte bun. Și acest uh, aviz rea multe din aspectele conținute în raport. Totuși, eu n-aș începe documentul cu uh, o teză, o afirmație privind uh, participarea redusă a femeilor la uh, sectorul IT. Um, segregarea segregarea uh, între femei și bărbați uh, este uh, motivul principal pentru subreprezentarea și subplata uh, femeilor. Eu aș începe avizul în, în, în schimb cu uh, digitalizarea, cu modul în care digitalizarea influențează piața de forțe de muncă, uh, cum se generează noi forme ale muncii, ale noi locuri de muncă. Este, eh, trebuie văzută schimbarea în ansamblu ei, nu doar ca provocare, ci și ca eh, oportunitate. De pildă, ar, ar, ar putea exista eh, o mai bună conciliere între locul de muncă și timpul liber, prin ore de lucru flexibile. E important ca oricine dorește să intre pe piața muncii, dar în același timp să-și îngrijească un copil sau uh, să se cureze după o boală, să nu aibă problema de a concilia aceste două elemente. Și uh, viața de familie nu trebuie să fie irreconciliabilă cu uh, locul de muncă. Nu trebuie să uităm nici reversul medaliei, de pildă disponibilitatea 24 de ore pe eh, zi și alte elemente care vin odată cu, deci, eh, cu digitalizarea. Trebuie să eh, fie posibil să te, să te deconectezi de la o rețea sau să-ți închizi telefonul mobil chiar dacă ai ore de lucru flexibile. Noile contracte de muncă și noile forme de angajare uh, nu sunt întotdeauna acoperite de lege. Unele sunt uh, oarecum în conflict uh, sau la marginea uh, codului muncii și a codului social. Și aș mai evident încă un lucru, învățarea pe, durata, pe toată durata vieții. Este un aspect foarte important. Aptitudinile digitale trebuie promovate și actualizate. În funcție de vârstă, acest lucru poate fi mai ușor sau mai dificil. Colegii mai în vârstă, care încă lucră, sunt în câmpul muncii, dar sunt mai în vârstă, pot fi copleșiți de toate modificările digitale care au apărut în ultima vreme, de aceea sunt mai vulnerabili la pierderea locului de muncă. Acest lucru se aplică îndeoseb cazului femeilor cu cât mai uh, precară este situația lor pe piața forței de muncă, cu atât mai mare este riscul ca uh, analfabetismul digital să uh, genereze, să determine pierderea locului de muncă, respectiv să genereze sărăcie. De aceea trebuie luate măsuri adecvate. Cam atât din partea mea. Aș mai spune doar că susțin uh, pledoarea privind uh, implementarea directivei propuse de doamna Reding. A sosit timpul chiar să o facem. Mulțumesc. Moment. Mulțumesc, Thomas Mann. Ba nu, spune președintele, mai întâi trebuie să dăm cuvântul raportorilor din umbră. Dar dintre aceștia numai unul, respectiv una, e prezentă, Pandora Lopez. Poate că această situație, adică eu ar trebui să vă spun uh, că totuși dacă nu participăm în raportori din număr, mi-ar plăcea dacă grupurile politice ar comunica cine îi înlocuiește. Deci mai întâi Anne Gherică și apoi Laura Agea și apoi Thomas Mann. Poate că această non-comunicare despre care vorbim reflectă tocmai faptul că digitalizarea încă nu a ajuns la Parlamentul European. Unitatea, Universitatea Oxford a găsit, de exemplu, într-un studiu că 47% din locurile de muncă vor fi afectate de digitalizare. În Germania sunt 58% din locurile de muncă. Deci, să fie foarte clar pentru toată lumea că în următorii ani vom fi foarte preocupați de această temă. Vor, se vor naște noi locuri de muncă, dar asta și cu niște costuri considerabile. Domnul Gherica. For her work. Mulțumim raporto- raportoarei pentru munca sa. Raportorul din umbru ar dori să vadă mai multe propuneri concrete pentru îmbunătățirea aptitudinile digitale și, de asemenea, măsuri mai hotărâte pentru uh, impunerea unei cote de femei uh, în Consiliul de Administrație. Poate că este și timpul să uh, ne gândim la măsuri voluntare pentru uh, promovarea femeilor în uh, diferitele state membre în locul unei impuneri obligatorii a directivei. Mai există foarte multe de făcut într-un număr de state membre pentru ca măsurile propuse să devină într-adevăr uh, să, să, să ajungă în beneficiul femeilor. Rețelele uh, digitale trebuie să ajungă și uh, în acest Parlament. doamna raportor și raportorul din umbră vor sta la dispoziție celor interesați pentru discutarea acestor chestiuni. Trebuie să creăm un mediu de lucru și de afaceri în care investiția uh, este încurajată, investiția care să promoveze femeie, femeia într-o eră digitală. Ne-ar bucura dacă am putea incorpora Uh, un text undeva uh, promovarea uh, locului, lucrului de la distanță, de la domiciliu și în acest sens vom depune amendamente în consecință. Personal aș mai adăuga că trebuie să ținem cont de părinți și de mame, în special, pentru că în ce privește echitatea de gen, mamele dețin o poziție foarte importantă. Laura Agea. Laura Agea acum. Sì, in realtà non abbiamo espresso il nostro relatore Ombra. Um, ehm, eu așteptam o reacție de la, din partea colegilor, eh, de la raportorul nostru din umbră, că încă nu știm eh, părerea lui, va exista cineva eh, în această funcție. Tot ce pot spune în acest moment fie că voi fi eu sau nu raportat din umbră, e că e nevoie uh, de a prevedea și competențe adecvate, pentru că să nu uităm că, pe de-o parte, digitalizarea poate să fie un vehicul foarte bun pentru crearea de noi locuri de muncă și calitatea de gen, pe de altă parte, dacă nu se aplică și creat în mod corect și o bază mm, ca să o consolidăm, eu văd că vor exista, pot să văd de acum că vor exista și riscuri, din păcate pentru încă prea, mare, uh, prea marele număr de uh, femei care nu beneficiază de formare adecvată pentru a ține pasul cu noile tehnologii, noile provocări. Ar putea fi asta una din sugestiile noastre. Aici consider că, oricum, probabil eu voi fi raportarea din umbră, deci vom putea să ne uh, depunem amendamente și să colaborăm cu Iuta. Thomas Mann. Așa cum Thomas Mann. <clears throat> Mulțumesc. Domnule președinte, ai perfectă dreptate. Tema aceasta este una de viitor, este una esențială avem aici o șansă, o oportunitate uh, imensă pe care trebuie să o folosim, să o exploatăm faptul uh, că nu suntem atât de mulți uh, prezenți uh, se datorează poate și raportului privind digitalizarea pe care îl discutăm în diferite comisii. Am uh, discutat cu doamna raportor uh, pe tema aceasta și ne-am dat seama că, iată, suntem o grămadă implicați în lucru, lucruri și uh, probabil că asta are o, o greutate. Acum la avizul acesta, la acest raport, Iuta, dragă, sunt absolut convins, convins că vei face treabă bună, vei colabora strâns cu raportorii din umbră. Uh, Uh, spuneai că e o situație dificilă pentru femei. Ei bine, eu cred că lucrurile nu stau chiar așa. Uh, tocmai femeile încep uh, să devină mai active în domenii care până în momentul de, de față ar fi fost domenii ale bărbaților. Nu, e clar, femeile sunt capabile să se integreze în aceste domenii, dar trebuie să ne asigurăm că nu rămân acolo în um- urmă. Și aici intervin, intervine responsabilitatea comisiei noastre și pe tema aceasta trebuie să găsim uh, poziții comune. Deci trebuie să spunem că într-adevăr există mari oportunități aici, uh, dar în același timp trebuie să ne dăm seama că nu toate oportunitățile sunt pozitive, ci mai există și uh, efecte negative care ar uh, putea apărea prin sprijinirea genului acestuia de sector. Și cred că comisia noastră, orientată spre ocupare, va reuși să găsească echilibru perfect și urez mult succes uh, Iutei. Și eu sunt convins că vom ajunge, vom avea un succes. Nu e vorba aici despre a ne proteja sau uh, a promova. Digitalizarea va este o stare de, de fapt până la urmă. Se aplică deja. Prin urmare, noi trebuie să evaluăm care sunt uh, efectele digitalizării asupra angajaților, uh, asupra condițiilor de muncă, etc. Doamna Moran Chartier. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Iuta, și uh, suntem de acord în general cu uh, abordarea sa, această integrare totală a noilor tehnologii în întreaga viață profesională, credem noi că se va face. Și în cadrul egalității între bărbați și femei sunt două puncte în legătură cu care aș insista și în legătură cu care voi depune amendamente. Pe de o parte, egalitatea de carieră, pentru că, deci între bărbați și femei, pentru că ne aflăm într-un sector nou uh, și aici inegalitățile de carieră deja uh, riscă să apară cum, uh, cum au apărut în sectoarele tradiționale din totdeauna. Deci trebuie să insistăm să nu mai existe noile teritorii, ca să spun așa, și în al doilea rând, noile forme de muncă. Aici trebuie din nou să insistăm aceste noi forme de muncă trebuie să țină seama de uh, modul de a concilia viața de familie cu viața profesională. Mulțumesc! Thank you, sir. Mulțumesc! Comisia dorește ea să intervină? Nu vă cunosc numele, dar aveți cuvântul. Just to tell you that we are listening. Mulțumesc, domnule președinte. Ascultăm cu atenție dezbaterea și este una foarte importantă, după cum ați spus, după cum a menționat cineva aici. Sigur că noi acordăm uh, mare atenție și vom uh, face-o încă și mai mult pe viitor în uh, universul digital, să ținem cont de echilibrul de gen, ca și persoanele cu dizabilități să aibă acces la oportunitățile digitale, sunt noi forme de muncă, într-adevăr, de pe urma acestei revoluții digitale și pentru un moment studiem toate aceste noi aspecte și raportul dumneavoastră va face parte din munca noastră. So, vielen Dank. Mulțumesc. S-a schimbat termenul uh, de depunere a amendamentelor nu mai este data de 9 decembrie ora 12, ci data de 10 decembrie la ora 12. Vom vota la comisia noastră pe 25 ianuarie și în FEM pe 17 februarie. Deocamdată nu s-a stabilit uh, data la care subiectul va fi discutat în plen. Următorul punct de pe ordinea de zi uh, este îndefinirea obiectivului vizând combaterea sărăciei în contextul creșterii costurilor pentru gospodării. Tamaș Mezarici are cuvântul. Tamaș, poate reușim să discutăm subiectul ăsta în șapte minute. Ce zici? Am putea? Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint, vă voi lăsa, voi încerca să vă las și dumneavoastră cuvântul. Și mai întâi, dacă ne gândiți, mulțumesc raportorilor din umbră a, și colegilor care au depus multe amendamente. Voi vorbi despre câteva, dar nu despre toate, desigur, că numărul este destul de mare și mai las spațiu și pentru raportorii din umbră, desigur, să ia cuvântul. Deci, le mulțumesc oricum pentru toate amendamentele depuse, mulțumesc și colegilor mei mm, pentru că au, au, au reușit să le organizeze. Mm, acum ori lucrăm la textul de compromis și aștept mm, reuniunea cu raportorii din umbră pentru a realiza amendamentele de compromis. Există un număr de amendamente care extind textul în diverse direcții și după cum poate vă reamintesc din introducerea mea uh, la prima analiză textului în comisie, uh, l-am salutat pentru că textul era destul de limitat și atunci n-am putut să intrăm în toate detaliile pe care le-am fi dorit, deci e bine că se face acest lucru prin amendamente. Uh, bun, unele poate adaugă și unele probleme, dar cred că le vom putea depăși și suntem uh, pe cer lungime de undă, dacă e vorba de problema sărăciei, în uh, viața gospodăriilor. Știm că este o problemă complexă, înțelegem acest lucru și nu dorim să o minimizăm, să abordăm lucrurile simplist. Însă considerăm că această complexitate trebuie analiză, analizată în toate aspectele ei, pe cât posibil pe separat, deci Uh, în ce privește alineatele textului. Uh, noi, uh, Verzi, suntem angajați și consider că mulți dintre dumneavoastră știu deja că noi credem în principiul subsidiarității, considerăm că problemele care pot fi rezolvate local trebuie rezolvate local și cele care trebuie rezolvate global trebuie rezolvate la nivel global și atunci uh, vom uh, analiza toate acele amendamente care se bazează pe aceste principii. Sunt consider că vom ajunge la uh, bune compromisuri. Sunt mm, idei inovatoare foarte bune din partea tuturor raportorilor din umbră. Nu vreau să fac o listă exhaustivă, să aș dori să menționez că Sigur că locuințele sociale reprezintă una din uh, problemele cheie în toate aspectele sale, inclusiv punerea la dispoziție a locuințelor sociale și, sigur, uh, calitatea serviciilor publice în domeniul locuințelor sociale e o problemă cheie în multe state membre. Uh, oamenii fără locuință, de asemenea, o problemă gravă și poate în mod formal, tehnic, uh, poate nu, nu se situează în uh, sfera acestui raport, dar eu uh, subliniez că se leagă problema asta de raportul meu, ba chiar îndeaproape, și uh, persoanele care se află sub pragul sărăciei sunt foarte aproape de a deveni și persoane care nu au locuință în multe state membre. Și în final vreau să atrag atenția tuturor asupra faptului că unele din amendamente ar avea nevoie de un fel de restructurare a textului de aceea aș dori să solicit uh, raportorilor răbdare pentru că încercăm să găsim uh, cea mai bună logică pentru amendamente și sunt convins că vom reuși să găsim o soluție rezonabilă. Dați-mi voie să vă spun că mulțumesc din nou tuturor raportorilor uh, din umbră și personalului pentru buna colaborare. Mulțumesc e cunoscută faza asta cu restructurarea textului. Bine. Acum, Laura Gea are o rugăminte la dumneavoastră, ea trebuie să plece, ar fi a treia pe, pe lista vorbitorilor, doamna Morean Șartie și domnul Gheriche sunt de acord să, să-i permită Laurei să ia cuvântul cu, acum? Da, iată, Laura ai cuvântul. Vi ringrazio per la disponibilità, ma come... Mulțumesc eh, pentru amabilitate, la fel ca și colegul Gheri, trebuie să participe la delegația pentru le ACP și trebuie să plec, așadar eh, mulțumesc din nou eh, colegului Tomaș pentru că a dat dovadă de voință de a colabora pentru un text care să fie unul important, pentru că este și un, și un subiect, are o temă importantă și merită o poziție clară a comisiei noastre. Noi am uh, elaborat amendamentele noastre pe baza indicațiilor pe care le-am dat deja. Uh, ne dăm seama că am extins domeniul de acțiune, însă sigur că mm, vedem care va fi rezultatul cu compromisurile și care va fi prima propunere de compromis pentru a găsi un punct de acord. Sigur că reducerea costurilor la energie e un aspect, cheltuielor la energie e un aspect uh, fundamental și noi repetăm că e nevoie să ne gândim și la chirile pentru, la locuințele pentru cei fără adăpost. Știm că e o problemă extrem de importantă. Persoanele fără adăpost reprezintă o um, cotă din ce în ce mai mare a populației. Sigur, am mai, am mai vorbit și despre altceva, necesitatea unui venit minim garantat, uh, Însă așteptăm să dispunem de compromisuri, să vedem care sunt acestea, ca să avem și o viziune comună. Vă mulțumesc tuturor! So, danke schön. Claude uh, Rolla. Il y a eu pas mal d'amendements, je tiens quand même à remercier le Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, multe amendamente. Mulțumim raportorului pentru ce a făcut și pentru ce va face în continuare. Și, uh, într-adevăr, uh, vom contribui și noi să avem un raport uh, cât mai serios și cât mai detaliat posibil. PPE-ul a introdus o serie de amendamente, nu voi reveni aici la toate, că am pierdut prea mult timp. Cred că unul din elementele esențiale va fi să vedem unde se iau uh, deciziile luate și care sunt instrumentele cele mai bune, dar sigur trebuie să fim atenți ca uh, un instrument, uh, să nu creeze un instrument, un rezultat invers decât cel urmărit. Mă bucură faptul că am putut să extindem sfera de aplicare. Da, iată, toate mizele energetice sunt importante să am, știu să ne referim și la sănătate, acces la apă potabilă, tehnologiile informării, informației, uh, noile tehnologii, importante toate, dar noi dorim un consens cât mai larg, nu de dragul, de, de, nu de dragul consensului, ci pentru că e o miză foarte mare și uh, trebuie să avem o sferă de aplicare cât mai amplă și în comisie, dar și la Parlament și asigur raportorul că noi eh, suntem dorni să colaborăm. Mulțumesc! Danke sehr. Jetzt haben sich doch noch Berichterstatter. Iată, s-au găsit raportori eh, dintr-o dată. Doamna Steinruck vorbește în numele doamnei Cumpula Natri. Colega mea nu poate fi aici astăzi, prin urmare mi-a cerut să-i mulțumesc raportoarei Socialiștii și democrații uh, solicită un venit uh, minim pentru fiecare individ în uh, parte, doar astfel putem lupta împotriva excluziunii sociale și împotriva sărăciei. Asta am cerut și prin amendamentele noastre. Dar nu trebuie să ne concentrăm asupra, doar asupra persoanelor care nu au locuri de muncă Trebuie să uh, înțelegem că, într-adevăr, uh, uh, grupul acestor persoane este din ce în ce mai numeroși sau numeros, dar mai există și o serie de persoane care suferă din pricina sărăciei energetice, uh, peste 15% dintre cetățenii europeni sunt uh, incluși în această categorie. Prin urmare, trebuie să cerem instituțiilor europene să combată genul acesta de sărăcie. Avem nevoie de condiții uh, echitabile în cadrul uh, comerțului și, de asemenea, de ajutoare. Avem nevoie de Uh, o concurență care să o concurență între giganții energetici care să nu fie însă în detrimentul uh, cetățenilor. Comisia trebuie să facă o serie de teste de fi, uh, fiabilitate asupra furnizării la nivel național. Pentru noi, de asemenea, construcția de locuințe sociale este deosebit de importantă. Uh, noi considerăm că genul acesta de politici nu trebuie să facă niciodată obiectul austerității, pentru că politica socială este până la urmă cea mai importantă pentru combaterea sărăciei. Mulțumesc, domnul Gherike. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului de asemenea. Dacă vorbim despre Europa și despre importanța Europei și valoarea adăugată a Europei, atunci ar fi bine ca discuția să nu se rezume la tema companiilor care profită de pe urma acestei uniuni. Să nu uităm birocrația care este în detrimentul gospodăriilor europene, pentru că gospodăriile trebuie să fie în centrul atenției, în uh, centrul atenției noastre. Să nu uităm că mm, nu doar locurile de muncă uh, de proastă calitate generează sărăcie, ci și, iată, costurile la energie. De asemenea, copiii devin uh, din ce în ce mai costi, costisitori și, din păcate, statele membre nu țin cont de lucrul acesta și nu ajută părinții. În grupul nostru, în Germania, cerem de vreo 30 de ani încoace un salariu pentru mame, pentru persoanele care se ocupă de educația copiilor. Ar fi o investiție în viitor până la urmă genul acesta de venit ar trebui să fie unul trecut negru pe alb în uh, legislația noastră, la fel ca și uh, pensia. Uh, asta ne dorim noi și, bineînțeles, acestea vor fi bazele discuției pe care le vom purta, discuțiilor pe care le vom purta cu, pe viitor cu raportorul. Mulțumim, domnul Cazeș Albon. Gracias por toda la tarde, por supuesto. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru munca excelentă cu, iată, trebuie să se descurce cu calitatea calitate însemnată de amendamente. Trebuie să începem să vedem ce, uh, să analizăm compromisurile. Amendamentele grupului ALDE au mers uh, pe linia de a extinde viziunea asupra sărăciei și sărăcia e cea care dorim cea pe care o dorim să combatem cu politicile sociale, eh, dar eh, sărăcia este prezentă aici, acum, nu e o structură abstractă. Știu că e vorba de politici sociale, astfel trebuie combătute. Sărăcia este una energetică, fără îndoială, și atunci e bine să facem efortul eh, pe care îl facem, dar sărăcia are mulți alți factori, de exemplu, chiar prețul de a avea o casă sau de a asigura educația copiilor. Deci multe amendamente și-au dorit într-adevăr să extind uh, factorii de luptă împotriva sărăciei. De exemplu, unul din ei ar putea fi, ar putea fi acest venit minim de inserție pentru fiecare uh, țară. Este o măsură inteligentă pentru că uh, când vedem situația persoanelor aflate în stare de sărăcie, Iată, până la urmă, sărăcia, vede că sărăcia în final e indivizibilă. Poate fi sărăcia copiilor, sărăcia energetică, alimentară, dar până la urmă tot sărăcie e. Și demnitatea e ca familiile să aibă un venit minim ca să-l gestioneze cât mai bine. Și aici avem o idee interesantă. Avem și noi aportul nostru la, la aspecte uh, diverse, dar ideea e de a ne da seama că apărarea nu e doar o problemă tehnică, ci trebuie să fie inserată într-o viziune mai globală. Și vom uh, apăra această idee a unui venit uh, minim, probabil la nivel familial. Și uh, fără îndoială că și acest aspect se va regăsi în compromisurile pe care le va oferi raportorul. Hab ich noch den Vertreter. Mulțumesc, îl mai avem pe reprezentantul comisiei, dacă dorește să intervină. Das wird gewünscht. Da, dorește. Yes, hello? Yeah. Uh, yeah, so uh, well, the Commission thanks uh, all the stakeholders. Da, mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor actorilor implicați. Uh, inclusion initiatives, um, notably those that were uh, put out in the recent uh, communication and steps to să vedem uh, într-adevăr uh, Uniunea Economică și Monetară include și drepturile sociale și echitatea socială un nou program de ajustări macroeconomice și cu asta vă mulțumesc Mulțumesc. Au fost cele mai rapide intervenții de care am avut parte în ultima perioadă. Mulțumesc. Înainte de a vă da drumul, vă aduc aminte de cocktailul de la 18.30 de la braserie, de la, la etajul 3 aici. E cocktailul de sfârșit de ani până la urmă. Cei dintre dumneavoastră acum, care nu faceți parte din, uh, din, uh, dintre coordonatori, vă rog să părăsiți sala. Astăzi avem o ședință a coordonatorilor. Secretar- <laughs> secretariatul ne-a prezentat o ordine de zi, ne-a înmânat o <laughs> ordine de zi la, pentru coordonator la fel de stufoasă ca și cea pentru ședința ordinară. Uh, standardele pare, par să fie din ce în ce mai ridicate, deci vă rog repede să, să părăsiți sala. Cei dintre dumneavoastră care nu, pe care nu-i voi mai vedea înainte de anul nou, trebuie să știți că vă urez un Crăciun fericit și an nou fericit și ne vedem anul viitor.